Dear colleagues, good morning. Dragi colegi, bună dimineața. Bine ați venit la reuniunea comună a Jury. Nu știu de ce, dar în notițele președintelui mi se sugerează uh, să vă transmit că această reuniune este transmisă pe internet Trebuie să adoptăm proiectul de ordine de zi care a fost transmis în data de 8 martie. Doriți să facem vreo modificare? Văd că nu. Ordinea de zi a fost adoptată și dau cuvântul lui copreședintelui, colegului meu. Vă mulțumesc, bună dimineața tuturor! Haideți să trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, comunicările Astăzi ne-am întâlnit să discutăm amendamentele depuse pentru la, la proiectul de aport. Au fost uh, depuse 142 de amendamente și aș dori să vă informez de asemenea că, după cum știți, în această după masă de la 13.30 la 14.30 va avea loc o reuniune a raportorilor din umbră. Cam atât când vine vorba de comunicări. Vă mulțumesc. Procesul verbal al întâlnirilor din 28 decembrie, 7 decembrie și 24 ianuarie sunt, sunt disponibile și așa cum, așa cum facem de obicei, ele vor fi uh, adoptată dacă nu se formulează obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni. Mulțumesc. Trecem la principalul subiect al reuniunii noastre, discutarea raportului și un schimb de opinii privind acordul interinstituțional referitor la o mai bună legiferare. Și o să încep prin a da cuvântul raportorilor. Pavel Svoboda va fi primul. Dumnealui este raportor în Comisia Jurii. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor autorilor celor 142 de amendamente. Mulțumirile mele se adresează și cu raportorului, Richard Corbett, cu care am cooperat extraordinar, cred că vom reuși să găsim o abordare comună, o înțelegere comună care ne, va, ne vor permite să formulăm o recomandare comună de vot vis-a-vis -vis de, aș spune, 95% din textul acestui raport. Cred că vom reuși să redactăm amendamente de compromis care să acopere următoarele aspecte. Comitetul um, de, examin, de reglementare Comitetul de, reglement, de reglementare, de supraveghere a reglementării, schimbul de opinii privind temeiul de juridic și prima, um, prim, primul sondaj um, din partea Comisiei cred că o să reușim să ajungem la formularea comună și când vine vorba de aliniatul 11, care se referă la întreprinderile mici și mijlocii, astfel încât uh, colegul nostru Marcus Piper să fie mulțumit, sper. Lucrăm de asemenea la amendamentul de compromis intitulat în acest moment A, care simplifică câteva programe care au obiectivul general unei mai, unei mai bun, bune legiferări. Cred că aceasta este situația actuală și suntem dispuși să ținem cont de observațiile dumneavoastră și, uh, formulate acum și în această după masă pe parcursul reuniunii raportorilor din umbră care se va desfășura în această după masă începând cu ora 13.30. Mulțumesc! Mulțumesc! dau lui Richard Corbett. Uh, văd că pare să fie optimist în legătură cu cele 142 de amendamente. Mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente. Aș dori să mulțumesc co-raportorului pentru uh, cât de bine am lucrat împreună și eu cred că vom reuși să acoperim aproape toate aceste amendamente, dacă nu chiar pe toate, în amendamente de compromis și ne ocupăm de acest lucru. Cred că cu toții suntem de acord că am dorit să știm care va fi impactul unei legislații înainte să o adoptăm cu toții ne dorim ca în calitate de legiuitor să fim uh, mai bine informați. Cred că este o dorință comună a noastră a tuturor și, în mod special, am dorit să știm care este acest impact asupra celor care uh, nu sunt atât, nu sunt într-o poziție care să le permită să uh, discute pe larg cu instituțiile de legiferare, în mod specific întreprinderile mici și mijlocii, dar nu Uh, nu doar acestea. Ne dorim uh, ca informațiile respective să fie disponibile, să fie clare, să fie uh, ușor de înțeles pentru noi, să fie lizibile și în același timp că aceste informații nu ne impun anumite um, limite în activitatea noastră de uh, legiferare. Examinând acordul interinstituțional și modul în care a funcționat și funcționează până acum, uh, Părerea generală este că a început să funcționeze bine, însă, ca întotdeauna, lucrurile pot fi îmbunătățite. În mare, cred că cu toții suntem de acord că atunci când discutăm despre un proces uh, de o mai bună legiferare, nu discutăm uh, înlăturarea unor reglementări, ci introducerea unor reglementări mai bune și a venit uh, momentul să punem în aplicare, să respectăm acest acord interinstituțional și pentru a putea vedea apoi cum poate fi acesta, uh, poate fi îmbunătățit. Există câteva aspecte unde am găsit o, o formulare uh, foarte atentă. Nu dorim să împiedicăm impunerea unor norme suplimentare care merg dincolo de normele europene, pentru că statele membre trebuie să aibă libertatea să uh, facă acest lucru. Însă trebuie să atunci să se facă o diferență între uh, normele impuse de uh, cadrul comunitar și normele impuse pe lângă, în plus, din care merg dincolo de prevederile normelor europene, norme impuse de statele membre respective. Și apoi, când facem un lucru bun, cred că legislația europeană poate fi un exercițiu de simplificare, ceea ce îmbunătățește situația când vine vorba de obiectivele pe care dorim să le atingem, dar și ușurează viața operatorilor economici, care uh, vor avea în fața lor un singur set de norme pe piața internă și nu 28 de seturi uh, diferite. Deci uh, este important să găsim echilibrul potrivit și din acest punct de vedere cred că cei doi raportori, cele două comisii implicate uh, au o șansă foarte bună să găsească acest echilibru potrivit. Mulțumesc! președinte. A venit momentul să dăm cuvântul colegilor, în primul rând raportorilor din umbră. Doamna McIntyre a dorit să intervină prima. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să Mulțumesc uh, celor doi coraportori pentru proiectul de raport prezentat și pentru activitatea de elaborare a acestuia. Eu am fost raportoare pentru avizul din partea Comisiei de Ocupare și mă bucură să vă pot spune că avizul Comisiei noastre a fost adoptat uh, într-un mod convingător ieri uh, în uh, Comisia noastră. Am încercat din răsputeri să găsim un consens transpartinic. Toate amendamentele de compromis au fost adoptate, aproape toate uh, propunerile de, de modificare, ceea ce este întotdeauna bine. Am avut o majoritate decentă și cred că ideile pe care le-am uh, prezentat uh, noi um, vor, se vor bucura de sprijinul majorității grupurilor politice și doream să mă Uh, refer la doar patru, uh, patru aspecte. În primul rând, analiza anuală, sondajul anual privind uh, povara. Este un punct care pentru mine personal a fost um, important când am început să discutăm acordul interinstituționale. Și ideea acestui sondaj anual este să examineze um, legislația adoptată de colegiuitorii europeni și să examineze de asemenea modul în care aceasta este transpusă de către statele membre și, printre altele, să uh, evite uh, introducerea unor prevederi suplimentare de statele membre acolo unde acest lucru nu este necesar. Pentru că și am, am avut o abordare care s-ar putea să ne fie utilă și pentru acest uh, acord, uh, acest raport dublu. Cerem Comisiei Euro- Europene să prezinte fără niciun fel de întârziere, um, mai ales uh, elementele care țin de o cooperare sinceră între toate instituțiile și, în mod uh, special, acest sondaj anual, care poate să aibă un rol cheie în implementarea și în transpunerea adecvată a uh, a legislației europene. În mod specific, examinarea transpunerii și până în aplicarea directivei de către, stat, ă, statele, stat, de către statele membre și a tuturor măsurilor necesare care merg dincolo de legislația europeană. Poate înțelegem diferit acest concept în limba engleză de gold plating, în care se introduc uh, prevederi suplimentare pe plan na- național. Însă trebuie să ținem cont de faptul că uh, statele membre întotdeauna au libertatea de a impune standarde suplimentare dacă standardele minime uh, sunt stabilite de, de legile europene. Și acest sondaj european este o oportunitate suplimentară de a demonstra plus valoarea legislației europene și pentru a oferi transparență cetățenilor. Deci am dorit să spunem foarte uh, clar că nu dorim să limităm uh, posibilitățile statelor membre de a merge mai departe, dacă aș doresc acest lucru mai departe față de uh, dreptul comunitar. Însă experiența mea mi-a arătat că există directive sau regulamente, dar mai degrabă directive europene care în momentul în care sunt transpuse în, le- în legislația națională um, adaugă elemente pe care, la care noi nu le gândisem niciodată și statele membre adaugă, uh, acoperă și alte domenii cu ocazia transpunerii directive europene și apoi dau vina pe uh, legislația europeană și este ceva care uh, un element care a fost relevant și a fost relevant și în dezbaterea referitoare la Brexit în Regatul Unit. Tot ceea ce era bun din partea Europei se spunea că este meritul guvernelor naționale și tot ce nu funcționa bine se spunea că este Uh, cauzat de legislația europeană. Eu aș dori să, uh, ca toată lumea să înțeleagă cine a luat o uh, decizie anume. tocmai de aceea am, avut rezerve privind acest sondaj anual și sper că membrii comisiilor juri și AFCO vor fi convinși de compromisul pe care l-am produs noi în Comisia de Ocupare, care se potrivește foarte bine cu amendamentul depus de mine cu numărul 120 la raportul jurii AFCO, însă, după cum am spus deja, mi se pare că am reușit să obținem foarte multe pentru a răspunde acestor în, în, în, îngrijorări a oamenilor despre ce înțelegem prin, prin gold plating, acest fenomen de încărcare suplimentară a legislației europene prin prevederi naționale. Celălalt uh, aspect important pentru mine este cel al uh, evaluării impactului. Inițial, și în amendamentul 62 pe care l-am depus la raportul respectiv. Ce ceream revizuirea manualului privind valorile uh, de impact. Cerusem ca membrii unei comisii să poată să ceară redactarea evaluări de impact în, momentul, în, con, în condițiile în care cel puțin 40% din membrii unei comisii uh, își manifestă această dorință. Nu am reușit să conving uh, în Comisia de Ocupare pe toată lumea că avem nevoie de un procent de 40% din membrii unei comisii, însă mie mi se pare că este o idee la care merită să ne gândim în continuare. Am insistat asupra manualului privind valorile de, de impact, orientările generale privind amendamente majore și considerăm că evaluări de impact pentru uh, impactul amenda, amendamentelor parlamente, uh, parlamentare vor fi de asemenea utile. Considerăm că evaluările de impact sunt utile pentru a îmbunătăți legislația europeană. Acordul interinstituțional spune că aceste evaluări de impact nu trebuie să ducă la întârzieri uh, Uh, nejustificate în, uh, în procesul legislativ și nici să îngrădească uh, posibilitatea eurodeputaților de a depune amendamente sau să înlocuiască procesul legislativ în sine. Deci, noi prezentăm ideea că evaluările impactul, de impact pot îmbunătăți poziția Parlamentului European. Dacă depunem amendamente care aduc modificări uh, însemnate, ar fi foarte util să spunem am efectuat o evaluare a impactului și aceasta ne spune următo- ne prezintă următoarele elemente și sper că uh, vom ține cont de această idee uh, care întărește poziția Parlamentului European și, din nou, de fapt, am o pledoarie în favoarea compromisului, avizului de la, adoptat de Comisia de Ocupare, care este foarte bine uh, aliniat uh, amendamentului 62 depus de mine. De asemenea, în raportul nostru, în avizul nostru, testul pentru întreprinderi mici și mijlocii și testul de competitivitate mi se pare foarte important și permiteți-mi să găsesc amendamentul pe care l-am adoptat uh, noi, care mi se pare că este foarte similar cu cel depus de Richard Corbett. Amendamentul care a trecut la Comisia Ample era parte din uh, aliniatul 11 din proiectul de raport. Aducem aminte că în decizia din 9 martie privind noul acord interinstituțional, uh, Parlamentul a, decl- a declarat că formularea acordului interinstituțional nu este suficientă uh, pentru a impune teste, nu obligă cele trei instituții să efectueze teste uh, care să evalueze situația întreprinderilor mici și mijlocii, competitivitatea acestora și această idee este susținută de Comisia pentru Ocupare și mi s-a părut o idee foarte bună să întărim și mai mult acest element în raport. Și ultima chestiune la care aș dori să mă refer, dacă îmi permiteți, este amendamentul meu cu numărul 69, depus la acest raport uh, jurii AFCA. Ideea acestui amendament este una foarte simplă. Este un amendament simplu care regretă faptul că acordul interinstituțional nu a recunoscut importanța principiului inovării în toate domeniile politice și cere Comisiei Europene să evalueze impactul legislației asupra inovării. Cred că principiul inovării ar trebui să devină mai important pentru Parlament cred că am beneficiat mult de pe urma inovării și nu doar noi, dar și cetățenii și v-aș uh, cere să vă gândiți și la acest amendament în momentul în care veți uh, elabora diferitele amendamente de compromis. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Piper. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să felicit echipa de raportori. Ce au făcut aici, ce au propus Corbet și Svoboda, inclusiv uh, amendamente de compromis, uh, e o muncă pe cinste. Deci, respect. Nu pot decât să uh, confirm ceea ce a spus și antevorbitoarea mea. Nu voi repeta, pentru că a dat ea detaliile. La două lucruri aș vrea să mă refer. Întâi așa numitul gold plating, deci suprareglementarea, și apoi IMM-urile. Suprareglementarea este din ce în ce mai <laughs> supărător în, din acest punct de vedere ce se întâmplă în statele membre. Orice ar face, de fapt, dau vina tot pe noi. Și cred că trebuie să uh, obligăm statele membre să numească uh, subiectele care depășesc, uh, să, să numească, um, um, să spună lucrurilor pe nume atunci când se depășește legislația europeană. Așa cum este prevăzut acest subiect în document deocamdată e în regulă, poate putem uh, îmbunătăți uh, puțin um, protecția datelor, de exemplu, um, unde a existat legislație europeană sau creditele imobiliare, uh, acolo Germania a impus legiferare suplimentară și vina e numai a noastră. Apoi, în ceea ce privește IMM-urile, ideile pe care sau amendamentele pe care le-am făcut noi sunt incluse s-a diluat un pic în loc, în loc de must be considered pe care ni-l doream noi este prevăzut should, deci în loc de trebuie, este prevăzut ar trebui. De ce să fie ar trebui? Ar, am putea să rămânem și la trebuie, pentru că evaluarea impactului pentru IMM-uri este un element esențial um, pentru noi. Ne-am fi dorit uh, poate puțin mai mult curaj la IMM-uri, mai ales că acum la ITRE lucrăm la o nouă definiție a IMM-urilor, cum vor fi ele deci definite în viitor. Și s-ar potrivi foarte bine dacă AFCO și juri ar putea transmite un semnal mai clar pentru promovarea IMM-urilor. Încă un punct se referă la evaluarea impactului uh, proprie a Parlamentului. Um, este foarte bine menționat în text. Este dezamăgitor ce am făcut până acum din acest uh, instrument, care de fapt ar trebui să fie uh, unul bun. Uh, nu prea este folosit, e foarte dezamăgitor. Avem mm, domenii importante, de exemplu, la directiva privind uh, eficiența energetică. Am crescut obiectivul de la 30% la 40% economisire de energie, sau am vrut să facem asta, fără să se facă o evaluare a impactului. De ce nu se face o evaluare a impactului uh, pentru un subiect atât de important? E bine, nu se folosesc aceste evaluări pentru că pragul este mult prea ridicat pentru a se face apel la ele. Deci cred că trebuie să fim mai activi. În orice caz, documentul este o bază foarte bună și pentru următoarea perioadă, pentru a prelua una alta, poate și uh, pentru următorul acord interinstituțional. Uh, may I con get a confirmation that nobody from the members Um, îmi puteți confirma că nu mai dorește nimeni altcineva să intervină în momentul de față? Dacă nu, uh, dorește comisia să intervină? Hello, thank you, Chair. Um, uh, just three Bună ziua tuturor. Trei comentarii de clarificare din partea noastră. Întâi, evaluarea impactului a, din partea Comisiei, Um, principiul inovației și uh, Consiliul de Supraveghere. În ceea ce privește valoarea impactului, noi uh, suntem foarte angajați în a oferi valori de impact ale propunerilor noastre legislative, chiar dacă nu suntem obligați să o facem. Evaluările de impact sunt un instrument pe care îl folosim pentru procesul nostru intern de luare a deciziilor și atunci când nu facem evaluări ale impactului, explicăm foarte bine de ce Uh, deci dacă nu există o evaluare a impactului, de cele mai multe ori, uh, pentru că um, opțiunile sunt limitate sau trebuie acționat foarte rapid, cum s-a întâmplat în cazul migrației sau al um, politicilor financiare. În ceea ce privește Consiliul uh, de Supraveghere pentru Reglementare, este de asemenea un, cont, un instrument de control de calitate intern. Nu înlocuiește luarea de decizii politice. Iar faptul că nu este extern nu înseamnă că nu este independent. Avem trei membri recrutați din extern și cei trei membri din partea comisiei lucrează în capacitate independentă. Aș dori să îmi permit să fac și puțină publicitate. Uh, com um, acest uh, Consiliu tocmai uh, și-a publicat raportul de, an, de activitate, îl găsiți online. Apoi, în al treilea rând, principiul inovației face parte din uh, instrumentarul nostru. Uh, suntem obligați să analizăm IMM-uri, uh, inovație, competitivitate uh, pentru orice propunere. Deci facem asta. De asemenea, Um, acest uh, instrumentar uh, este, pe care îl găsiți online uh, este de asemenea o lectură plăcută și utilă. Mulțumim foarte mult, spune președintele, ținem, um, luăm notă de cele spuse de comisie, încheiem acum dezbaterea și dăm cuvântul raportorilor. Începem cu colegul Richard Corbett. Mulțumesc. Abia aștept uh, să mai citesc încă un document uh, cât se poate de lung înainte să ajungem la capătul acestui dosar. Doamnei McIntyre, uh, se pare că Comisia de Ocupare a, a făcut o, uh, o muncă utilă pe care ne vom putea baza. Compromisurile pe care le-ați descris, din punctul meu de vedere, sună bine. Trebuie să vedem dacă există cumva uh, Uh, suprapuneri cu compromisuri pe care, la care am ajuns deja pentru a le integra uh, cel mai bine și în modul cel mai echilibrat. Dar uh, e material bun în ceea ce privește principiul inovației. Mm, sunt reticent la prevederi în, sau la formulări în textul nostru care, de, care spun că deplângem pentru că, um, sau deplângem anumite elemente din acordul interinstituțional, care ar însemna că încercăm să îl redeschidem, dar de fapt ce încercăm noi să facem este să vedem cum este aplicat. Dar poate putem reformula pentru a transmite un mesaj similar. Apoi, at, uh, poate putem puteți să ne spuneți ce uh, vreți să spuneți când spuneți principiul inovației. Deci nu uh, acel principiu anume, nu pur și simplu conceptul inovației. Este vreo diferență? Și apoi domnului Piper, dar și doamnei McIntyre, suprareglementarea, acel gold plating, cred că obiectivul nostru este același. Ceea ce a spus domnul Piper îmi amintește că în anumite circunstanțe Suprareglementarea poate fi folosită de statele membre ca un mecanism protecționist. Deci toată lumea cade de acord asupra unor reguli uh, comune și apoi uh, la nivel național se impun reguli suplimentare pentru a elimina concurența din alte state membre. Poate că asta ar fi interesant uh, uh să menționăm în text uh, dacă găsim o formulare bună. În ceea ce privește definiția IMM-urilor și faptul că s-ar putea să se schimbe, asta nu este inclus aici, va fi abordat altundeva, deci poate nu amestecăm lucrurile și iau notă și de cele spuse de comisie referitor la faptul că nu sunt întotdeauna posibile evaluările de impact când trebuie acționat uh, cu urgență, de exemplu. Înțeleg de ce în anumite circumstanțe um, nu poți uh, face o evaluare completă a impactului, însă, totuși, opțiunea de bază ar trebui să existe o astfel de evaluare a impactului de fiecare dată când există posibilitatea să existe un impact. Asta ar trebui să fie um, regula și nu excepția. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, iar acum îi dau cuvântul copreședintelui în această reuniune, domnul Svoboda, în capacitatea sa de raportor jurii. Mulțumesc foarte mult! Pe lângă cele spuse de uh, Richard Corbett, aș vrea să adaug numai două lucruri. Întâi, în ceea ce privește suprareglementarea. Poate putem uh, inventa o terminologie nouă. Evident, suprareglementarea sau în fine gold plating-ul pare ceva pozitiv. Însă poate că n-ar trebui să-i spunem uh, gold plating, placare cu aur, ci să-i spunem mânjire cu noroi, uh, ca să nu sune ca fiind ceva pozitiv acestei suprareglementări. Apoi, în ceea ce privește amendamentul 62, recunosc că acolo am o problemă cu pragul. Pentru că nu văd de ce am deviat de la regula că majoritatea decide. De ce să facem o excepție în această situație? Bineînțeles, putem să ne mai gândim, dar mm, asta de fapt doream să spun. Poate încă un element. Doamna McIntyre, în amendamentul meu la raportul dumneavoastră este prevăzut, însă compromisul de la Ample l-a eliminat. Poate că vă mm, oferă o pistă de acțiune. În ceea ce privește IMM-urile, vom vedea dacă domnul Piper acceptă formularea de compromis sau dacă s-ar menține amendamentul său separat pentru a fi votat. Atât din partea mea, domnule președinte. În regulă, mulțumesc foarte mult. Președintele continuă fără microfon. Aș vrea să anunț că votul în comisie este prevăzut pe 25 aprilie. O zi istorică în uh, Portugalia. Cred că cu aceasta am ajuns la finalul ordinii noastre de zi. Nu sunt uh, chestiuni diverse, deci reuniunea noastră se încheie aici. Mulțumesc tuturor pentru prezență!